sfârșit, după cum am stabilit inițial, joia. Serviciile aeriene și feroviare, precum și transportul public din Strasburg, vor fi cu toatele afectate. Vor exista întreruperi și din acest motiv s-ar putea să fie imposibil pentru unii dintre noi uh, să beneficiem de un nivel de servicii de transport, un nivel cu care am fost obișnuiți până acum. S-au luat însă toate măsurile necesare pentru a ne asigura că vom avea servicii de transport totuși ca să putem să ne întoarcem acasă. Nu, toate, nu au fost luate toate măsurile necesare, însă iată ce măsuri au fost adoptate totuși. Trenul special Talis va circula după programul normal. Va exista și un transport special între Parlamentul European și gara centrală din Strasburg. De asemenea, va fi asigurat și transportul către diferite aeroporturi din Franța. Aceste servicii de transport vor fi asigurate de Serviciul Parlamentului European. De asemenea, Colegiul Chestorilor a publicat deja o comunicare prin care a solicitat o derogare de la limita actuală de 20 de kilometri pentru serviciul de mașini al uh, deputaților, astfel încât aceștia să poată ajunge la aeroporturi din Elveția și Germania. Limita de 20 de kilometri pentru acest serviciu este astfel ridicată pentru această sesiune. Prin urmare, eurodeputații vor putea călători distanțe mai mari. De asemenea, Autoritățile din Strasburg vor emite informații pe parcursul acestei săptămâni și vă vom ține la curent cu privire la metodele alternative de transport. Astăzi, la ora 6 după amiază biroul Parlamentului se va reuni și împreună vom analiza pas cu pas diferitele metode prin care ne putem asigura de faptul că uh, vo, fiecare eurodeputat va putea să ajungă acasă cât mai ușor cu putință. Mâine veți primi informații necesare prin e-mail. De îndată ce vom primi și noi noi informații, vi le vom transmite cel târziu până miercuri dimineața. Prin urmare, mâine veți primi o informație preliminară prin e-mail și informațiile suplimentare vor fi făcute publice miercuri dimineața. De îndată ce autoritățile din Strasburg ne oferă informații noi, desigur vă vom anunța. Oricum, situația este sub control și vom face tot posibilul pentru ca toată lumea să ajungă acasă în siguranță. Deocamdată acestea sunt informațiile preliminare în ceea ce privește această situație și subliniez faptul că mâine dimineață și miercuri dimineață veți primi noi informații. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru anunțul pe care toți mai l-au făcut. Cred că cetățenii europeni și mai ales cei britanici vor fi uimiți de ceea ce aud. Vor venim în Strasburg o dată pe lună, luna aceasta de două ori, votul ar putea să ia loc uh, în Bruxelles. Costurile suplimentare sunt de milioane de euro pentru fiecare perioadă la Strasburg și cred că a venit momentul să ne trezim, dumneavoastră să vă treziți, Parlamentul să se trezească și să nu se mai reunească în această locație. Mulțumesc! Uh, Mulțumim! Doamnelor și domnilor, stimați membri, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acesta nu este subiectul discuțiilor de astăzi. Este vorba despre niște aranjamente tehnice, logistice, care să vă ajute să vă întoarceți cu bine acasă. Subiectul abordat de dumneavoastră este diferit, are legătură cu tratatul care stă la baza Uniunii Europene și nu se regăsește pe ordinea de zi astăzi. Domnule Speroni, aceeași chestiune? Aș vrea doar să adaug faptul că Strasburgul are față de Bruxelles avantajul că e mai aproape de Germania și e mai ușor să găsim mijloace alternative de transport față de uh, cazul Bruxellesului. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Aici se încheie discuțiile și încă o dată vreau să vă spun că mâine dimineață și miercuri dimineață vom transmite informații